Uh, dear colleagues, uh, ladies and gentlemen. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, încă o dată ar trebui să ne întoarcem la ordinea de zi a comisiei noastre I3 și avem o ordine de zi diferită. Acum, dacă nu sunt alte comentarii pentru această ordine de zi, atunci o putem adopta fără comentarii și fără modificări. O, importa, o informație importantă. Ședința noastră prevăzută în data de 11 mai se va anula. 11 mai. Iar în, în locul acelei ședințe ne vom întâlni la Strasburg, așa cum am spus, pe data ă, de 18 mai, de la 9 la 10 și jumătate dimineața, pentru că n-am reușit ca cei doi raportori și cele două comisii să reușească să-și uh, acorde agendele. Deci, pe 18 mai, de la 9 la 10 și jumătate în Strasburg. Și următoarea noastră ședință va avea loc la Bruxelles uh, luni și marți. În data de 9 și 10 iunie. Dar până atunci vom avea mai întâi subiectul acesta ce va fi dezbătut în 18 mai, platformele online. Și acum vă propun să trecem la următorul punct, numărul 4, 24-25 ianuarie 2017, 6 februarie 2017. În principiu aveți procesele verbale în dosarele dumneavoastră. Our, mm, our point number five, copyright. Punctul 5. Copyright și drepturile aplicabile pentru anumite uh, transmiteri online. Raportorul nostru este doamna Mlinaș, dar doamna Viering ar dori să o înlocuiască, din câte știu eu, așa că vom începe cu discursul din partea doamnei raportor, vreau să vă amintesc faptul că comisia competentă pe fond este comisia jurii și ITRE va veni cu un aviz în virtutea regulei 53 și regulamentul acesta face parte din pachetul pentru copyright, care are drept scop accesul tuturor radio uh, uh, și televiziunilor la uh, platforma online pentru toate țările europene. Haideți să începem mai întâi cu prezentarea din partea doamnei raportor, mai are cuvântul doamna Viering. Mulțumesc, domnule președinte. Eu iau cuvântul în numele doamnei raportor pentru acest dosar, Angelica Mliner și raportorul pe acest aviz subliniază că există nevoie de reguli pentru copyright care să fie adaptate ținând seama de epoca digitală și în acest sens Comisia a propus o extindere a anumitor principii a directivei pentru sateliți și transmitere prin cablu, tocmai pentru a include aici și drepturile pentru uh, um, difuzorii publici, operatori care se ocupă de serviciile de transmisiuni. Și raportoarea susține abordarea generală a Comisiei în ceea ce privește cele două propuneri principale, extinderea deci țării de origine și a principiului aferent la aceste servicii din partea difuzorilor și extinderea drepturilor și a uh, convențiilor colective pentru aceste obligatorii pentru uh, uh, anumite transmisiuni. În ceea ce privește principiul țării de origine, doamna raportoare de părere că aici Comisia a reușit să obțină un echilibru dificil între diferitele interese și accesul la servicii transfrontaliere. De aceea, doamna raportor susține abordarea aceasta, însă nu dorește să o extindă și mai mult și să includă servicii care care nu țin de cele oferite de către uh, difuzori. Ideea este că trebuie să menținem, să oferim uh, piețelor posibilitatea de a se adapta progresiv acestor schimbări juridice. Propunerea nu își dorește să erodeze principiul teritorialității sau să limiteze libertatea uh, părților implicate. Cu toate acestea, există nevoia de a clarifica uh, cazurile de concurență neloială și să analizăm de asemenea care va fi și impactul în domeniul acestui regulament, mai ales în ceea ce privește finanțarea și investițiile în audiovizual după intrarea în vigoare a acestui text. Acum, în ceea ce privește uh, gestionarea drepturilor colect la nivel colectiv, în mod obligatoriu, doamna raportoare este de părere că nu trebuie să se aplice acelor rețele închise, ci doar retransmiterilor pe internet deschis. Ideea este că există legături uh, pe linkuri pentru a avea un mediu controlat printr-un sistem de certificare și de înscriere online. Doamnă raportor, susține acele aranjamente care există deja în anumite state membre, cum ar fi sistemele de licență colectiv. Tive. Și doamna raportor așteaptă cu nerăbdare contribuțiile din partea tuturor colegilor și așteaptă să colaboreze împreună cu raportorii din umbră pe acest dosar. Uh, thank you very much, madam, for presenting. Mulțumim foarte mult, doamna uh, Virins, pentru prezentarea avizului din partea doamnei raportor și acum cuvântul raportorii din umbră. Mai întâi domnul Salini din partea PPE, care îl locuiește pe domnul Patricello. Aici. Adevărat că e cam complicat astăzi. Un, eh, diciamo, un sostitut. Da, și eu eh, îmi locuiesc colegul în ultimul moment. Ca și colega noastră, voi eh, citi intervenția colegului Patricello, care este raportor din umbră în acest dosar. Doresc să mulțumesc doamnei raportor Minar pentru amendamentele propuse care corespund textului inițial propus de comisie. Sectorul audiovizual european reprezintă o parte semnificativă din uh, economia continentului, uh, cu peste un milion uh, de lucrători în acest domeniu și peste 100 de miliarde de cifre de afaceri în fiecare an pentru reprezentanții acestui sector atât în domeniul producției și al distribuției, garantarea exclusivitatea conținuturilor și protecția lor teritorială prin drepturile de autor este esențială pentru a se diferenția pe piață de concurență. Deși sprijinim obiectivul Comisiei de a crea o piață unică digitală, nu putem să nu ținem cont de nevoia de a garanta un echilibru protejând în același timp în mod adecvat drepturile de autor ai operatorilor din, sistemul, din uh, sectorul audiovizual. Modelul uh, licenței teritoriale pe state are obiectivul maximizării investițiilor în conținuturile digitale și de a apăra produsele digitale și de a satisface cererea consumatorilor la prețuri rezonabile. Ideea extinderii principiului țării de origine și la serviciile auxiliare ar compromite în mod foarte periculos echilibrele delicate care au permis până acum multor operatori să reziste pe piață. Pentru că pune sub semnul întrebării regula fendală a dreptului de autor, conform căreia drept trebuie să se obțină licență pentru drepturi în fiecare țară. Acesta este principiul teritorialității. Mulți operatori din sector ar putea să nu aibă la dispoziție um, banul suficient pentru a cumpăra drepturile paneuropene. Astfel, multe întreprinderi mici foarte mici uh, ar uh, ieși de pe piață. Uh, și mulți producători de conținuturi digitale neprotejați adecvat și ar reduce conținuturile puse pe piață, deci practic s-ar pierde peste 8 miliarde de euro. În încheiere, colegul meu consideră că extinderea principiului țării de origine și la serviciile auxiliare online ar fi o greșeală care ar compromite um, sectorul autovizual, care este fundamental pentru economia europeană. Și deci, din aceste motive, Raportorul este sigur că după dezbaterea de azi și în urma ă, propunerilor colegilor, prin amendamentele depuse până joi, la sfârșitul negocierilor vom reuși să creăm un aviz sprijinit de cât mai mulți colegi și ambițios, care astfel va influența poziția Comisiei Jurii. Vă mulțumesc pentru că ați prezentat uh, punctul de vedere al colegului dumneavoastră și trecem acum la domnul Blacu Lopez de la SCD. Mulțumesc, domnule președinte. Modelul audiovizual se bizuie pe două puncte, conținutul și protecția lor pe bază teritorială și exclusivitate și extinderea principiului de țară de origine pentru anumite servicii online, așa cum propune acest regulament, s-ar putea să pună capăt existenței acestui principiu de teritorialitate și, evident, combinat cu drept, extinderea acestor drepturi de autor s-ar putea să ducă la dispariția contractelor de uh, exclusivitate. Este foarte important ca și uh, Comisia să facă o analiză de impact, pentru că e vorba de o schimbare profundă a regulilor de funcționare ale unui întreg sector și propunerea de regulament e prea slabă. Uh, Ideea este că trebuie să se ușureze felul în care se acordă aceste licențe, însă e vorba de un proces foarte complex și operatorii sunt cei care vor avea costuri de tranziție de suportat foarte ridicate. Comisia admite faptul că nu există date specifice în ceea ce privește eventualele costuri și e surprinzător că, de fapt, Comisia se bazează în propunerea sa pe o nevoie care nu poate fi argumentată cu date concrete. Se vorbește despre servicii auxiliare, însă nu ne poate spune a astăzi uh, ce se va întâmpla cu aceste servicii, cum ar fi, spre exemplu, serviciile catch-up. Într-un uh, considerent se vorbește despre uh, știri și um, emisiuni um, de divertisment sau culturale și nu se precizează nimic altceva. Apoi, de asemenea, se vorbește despre acest principiu de uh, teritorialitate în considerente, însă nu se vorbește în partea constitutivă a textului. De aceea credem noi că acest regulament, mai ales în ceea ce privește partea de transmisiuni, va duce la apariția mai multor probleme decât la găsirea unor soluții. Și uh, producătorii uh, în domeniul audiovizual sunt împotriva, asociațiile de uh, protecție a drepturilor de autor de asemenea sunt împotriva și am înțeles că și la Consiliu sunt îndoieli dacă nu chiar o opoziție frontală. Și doar televiziunile publice apără acest regulament. Anumiți deputați au subliniat uh, că faptul că s-a înlăturat din text articolul 2. Dacă nu se va face acest lucru, atunci se va ajunge la o schimbare profundă a regulamentului, tocmai pentru a nu pune capăt producției audiovizuale în Europa. Mai întâi, prin limitarea uh, sferei de acoperire, așa cum este semnalată în considerentul 3, vești și uh, emisiuni prioritare, și apoi în ceea ce privește libertatea contractuală a părților implicate în aceste acorduri, în ceea ce privește exploatarea drepturilor de autor. Și în al treilea rând s-ar putea să se excludă acele servicii online care sunt dirijate unor audiențe care se află în afara statului inițial în care s-a creat conținutul. De fapt, Comisia își dorește o schimbare profundă a modelului audiovizual și în acest sens ar fi trebuit să aibă curajul să trimită Comi uh, Parlamentului European un astfel de text pentru că altfel s-ar putea să ajungem într-o situație de nesiguranță pe o piață a televiziunilor în care în 2014 uh, a generat mii și milioane de euro. Mulțumesc și acum domnul Henkel din partea ICR. Yes, I can make this very short. Da, foarte pe scurt. Eu îl înlocuiesc pe domnul Barakov raportorul nostru din umbră. Și, în general, putem spune că suntem de acord cu concluziile și poziția exprimată mai devreme de raportor aici. Și ne-am referit la două aspecte. Mai întâi, faptul că acest regulament nu ar trebui să aducă atingerea aranjamentelor care există deja în statele membre în ceea ce privește gestionarea drepturilor de autor, mai ales acelea în momentul în care vorbim despre, în contextul unor uh, drepturi uh, și licențe colective extinse. Și, în al doilea aspect, uh, trebuie să vedem care este competența ce rămâne la nivel de state membre în domeniu. Mulțumesc, spune domnul președinte. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Văd că nu. Atunci am să cer Comisiei Europene, domnul Marco Giorello, din partea Direcției Generale Conexia, cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu îl înlocuiesc pe domnul Giorello. Eu sunt din partea DigiConnect. Connect, eu sunt Sveta Iucno. Păi se pare că astăzi înlocuirile sunt la ordinea zilei, nu? Da, mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Aș vrea mai întâi să clarific de ce s-a înaintat această propunere și să explic obiectivul său înainte de a răspunde la îngrijorările exprimate de deputați astăzi în ședință. Înainte de toate, mai întâi, propunerea aceasta are drept scop să fie să pună conținut la dispoziția europenilor, să vină cu rezultate pentru europeni și să le demonstrăm că putem face ceva pozitiv pentru ei. Și aici observăm că există o utilizare sporită a televiziunilor online. 42% din europeni, cel puțin o dată pe săptămână, s-au uitat la televizor online. De asemenea, există un interes deosebit pentru a, privi, uh, pentru a se uita la conținut care provine din alte state membre și un studiu demonstrează că un european din patru își dorește să poată să aibă acces la conținut audiovizual din partea altor state membre. Și atunci analiza pe care noi am făcut-o pentru evaluarea de impact, precum și munca noastră permanentă pe care am desfășurat-o, ne-a demonstrat că există foarte multă geoblocare, mai ales pentru programe cum ar fi, spre exemplu, programe culturale, documentare, divertisment, uh, jocuri on, uh, de, la televizor și, de asemenea, e vorba de un conținut cultural foarte important care este geoblocat, ca să nu mai vorbesc de filme ci în propunerea înaintată de comisie, obiectivul este să permitem operatorilor și celor care propun astfel de servicii să aibă șansa de a face cunoscut acest conținut mai multor europeni. Deci, pentru a îndeplini acest obiectiv, în ceea ce privește radioteleviziunea online, propunerea vine cu măsuri deci, avem regula țării de origine, care, așa cum a propus uh, Comisia, este o regulă care nu, oblică, nu obligă acești uh, operatori audiovizuali să vină cu conținut propus la nivel transfrontalier, ci pot să o facă. Ideea este că trebuie să existe un acord în ceea ce privește exploatarea teritorială a acestor uh, drepturi de autor, cu condiția ca acestea să respecte regulile în vigoare. Și am fost încântată să aud faptul că raportorul și anumiți membri susțin această abordare din, generală din propunerea comisiei. Acum știu că s-au exprimat și anumite îngrijorări la care aș dori să mă refer foarte pe scurt. Propus... Așa cum am spus, propunerea uh, nu dorește să schimbe modelul uh, licențelor în Europa pentru că se respectă legislația existentă. De exemplu, libertatea contractuală este menținută atâta timp cât nu este contraproductivă și există o prevedere specifică pentru a se asigura că cei care dețin drepturile sunt remunerați. Deci, copyright-ul va continua să existe, dar trebuie pentru a crea um, pentru operatorii de conținuturi uh, mai multe stimulente pentru a oferi conținut în mod transfrontalier, s-au făcut aceste propuneri. Pentru că s-a menționat ancheta în domeniul concurenței, aș dori să spun câteva cuvinte despre asta. Bineînțeles, uh, cauza este încă pe rol, deci nu pot să o comentez acum, dar doresc doar să vă prezint cadrul juridic. Este important să subliniem faptul că deciziile legate de dreptul concurenței afectează cazuri specifice. Toate sunt aplicate ex post cu obiectivul specific de a ne asigura că nu se distorsionează concurența pe piața internă, dar nu au un caracter generabil, general aplicabil, așa cum se întâmplă în cazul altor uh, instrumente legislative și având, e vorba de acorduri care încalcă concurența, dar au anumite excepții. Deci Comisia înțelege că licențele exclusive pot fi o măsură importantă pentru uh, a aduna fonduri de către producătorii de filme și recunoaștem faptul că barierele între pietrele naționale se justifică în anumite condiții uh, mai ales atunci când sunt necesare pentru a lansa noi produse. Deci, să vă atrag atenția asupra faptului că în ceea ce privește aplicarea regulilor concurenței, lucrurile nu sunt albe sau negre și e, nimic în tratat nu ar permite restricționarea lansării de noi produse eh, sau competiția pe concurența pe piețele europene. Trebuie să spun că obiectivul acestei măsuri este să se creeze stimulente și să se permită mai mult, la cât mai mult conținut să circule în Europa și sperăm că dezbaterile vor continua în această comisie, în Parlament, dar și în comisie și sper, în Consiliu și sperăm că se va obține la un uh, rezultat optim. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Și acum o întreb pe doamna Viering dacă dorește să spună ceva, bineînțeles, în numele raportoarei. Nu, mulțumesc. Vă mulțumesc. Doresc să vă informez că termenul pentru amendamente este 27 aprilie. Votul la ITRE va avea loc pe 31 iunie și votul în Comisia Competentă pe Fond în septembrie, adică la jurii. Deci avizul nostru trebuie să fie, va fi gata în iunie. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru dezbatere, pentru cooperare. Trecem la punctul 6. E vorba de pregătirea pentru a face față unor riscuri în sectorul electricității. Raportorul este Flavio Țanunato și propunerea privind pregătirea pentru a face față riscurilor face parte din pachetul energiei curate sau ecologice, după cum vă aduceți aminte, și avem trei obiective majore, și anume de a crea o metodologie comună pentru a face față situațiilor de risc, monitorizare regulată a furnizării de electricitate și o reacție planificată și coordonată în caz de criză. Trebuie să existe o legătură între această propunere legislativă și celelalte uh, propuneri legislative din pachet, mai ales cu regulamentul privind electricitatea. Legătura trebuie să fie foarte strânsă. Are cuvântul domnul raportor Flavio Zanunato. Mulțumesc, domnule președinte. Regulamentul propus de Comisia Europeană are obiectivul de a ameliora cooperarea între statele membre în pregătirea și gestionarea crizelor din sectorul energiei electrice criza în sectorul energiei electrice este definită ca fiind uh, o lipsă majoră de electricitate sau imposibilitatea furnizării electricității utilizatorilor finali. E vorba de evenimente care sunt relativ rare, dar și de aceea nu există o experiență comună în gestionarea acestor incidente care pot avea un impact tangibil și uneori dramatic asupra teritoriilor. Pentru a vă da anumite exemple, în 2008, 400.000 de cetățeni din nordul și vestul Poloniei, din cauza uh, zăpezii, au rămas fără electricitate 18 ore. În ianuarie 2009, condiții atmosferice din Franța au dus uh, la tăierea electricității uh, a peste un milion de cetățeni. În Cipru, în iulie 2011, s-a de asemenea avut loc un eveniment climatic extrem în Malta și în Sicilia în august 2014, în nordul Olandei în martie 2015, ca să nu mai vorbim de criza din ianuarie 2017, deci cu puțin timp în urmă, din sud-estul Europei. Deci, aceste crize au făcut daune mari, greu de cuantificat în economiile respective și au uh, creat probleme deseori dramatice populațiilor respective. Trebuie să observăm că acest subiect a fost abordat doar la nivel național până acum. Și aceasta era o soluție posibilă, dar e evident că um, planurile naționale nu sunt suficiente. Dacă dorim să colaborăm în acest domeniu și dorim să o facem, uh, Trebuie să umplem un gol normativ și această propunere de regulament, tocmai acest gol dorește să-l umple. Și proiectul Comisiei Europene se bazează pe patru idei. Întâi, evaluarea riscului. Se propune o metodologie pentru identificarea scenariilor de criză la nivel regional și identificarea scenariilor de criză atât la nivel regional cât și național, dincolo de metodologia adecvării principiilor uh, pentru această evaluare. Apoi, planuri de pregătire pentru situațiile de risc, deci modalitatea de elaborare a acestor planuri cu măsuri naționale și regionale. În al treilea rând, gestionarea situațiilor de criză, adică alarma preorabilă și declarația situației de criză și respectarea regulilor de pe piață și, în al patrulea rând, evaluarea și monitorizarea ex post realizat de grupul de coordonare pentru energie electrică. Nu voi intra acum în toate detaliile propunerii, pentru că nu avem timp. În general, textul este echilibrat, după părerea mea, care are legătură cu alte capitole importante din pachetul energetic din iarnă, cernele operative regionale abordate și în regulamentul pentru piața energiei electrică, în regulamentul ACER sau în directiva privind energia regenerabilă sau în regulamentul privind guvernanța, și metodologia și modalitatea de identificare a crizelor uh, privesc de nu doar pregătirea la, pentru situațiile de risc, dar și uh, regulamentul ACER și uh, mod designul pieței. Cred că trebuie să identificăm și alte, alți factori pe lângă cei propuși de comisie, factori uh, economici, financiari, tehnici și așa mai departe, care sunt obstacole la pregătirea uh, Um, pentru a face față riscurilor, cum ar fi interconectarea prelimitată, pentru că mulți actori încă funcționează după o logică de protecționism energetic. Apoi, fără certitudinea legală privind formele de compensare între statele membre, în al treilea rând, pericolul de expunere politică negativă, mai ales dacă un stat membru care suferă o carență este obligat să exporte electricitate în alte țări și, în al patrulea rând, cooperarea insuficiență uh, și uh, sarcinile administrative suplimentare în sarcina statelor membre. Deci, propunerea Comisiei nu respectă aceste exigențe, dar Uniunea Europeană trebuie să aibă un sistem de evaluare, pregătirea și gestionarea riscurilor care să fie eficace și funcțional, flexibil, pentru a ține cont de aspectele specifice teritoriale și în, atât în proceduri cât și în finanțarea planurilor și apărarea consumatorilor finali și asigurarea siguranței în rețea. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Lider Maier de la PPE. Mulțumesc! Când discutăm despre acest dosar, trebuie să ținem cont, în primul rând, de faptul că sectorul energiei al electricității s-a schimbat în ultimii zeci de ani. Apar noi tehnologii, suntem din ce în ce mai atenți la obiective de, legate de clima și dorim să reducem dependența piețelor europene de importuri, dar avem și noi provocări legate de noile tehnologii folosite, cum ar fi Uh, funcționarea producției de energie solară și eoliană și stabilitatea scăzută a aprovizionării cu aceste tipuri de energie. Deci avem noi preocupări, uh, uh, noi, dar și noi oportunități pe care le abordăm în acest pachet. Dorim să asigurăm energie sigură, durabilă și la prețuri bune. Dosarul despre care vorbim astăzi este doar o parte mică din acest pachet, dar abordează un aspect destul de important, și anume siguranța furnizării energiei și pregătirea pentru a face față situațiilor de risc. Noile tehnologii oferă anumite provocări care depășesc granițele statelor membre. Deci e nevoie de mai multă coordonare și o abordare regională sporită. Despre asta e vorba în dosar și e vorba și de introducerea metodologiei care va permite o mai bună identificare a factorilor de risc. Deci trebuie să spun că mă bucur că avem această propunere care reprezintă, după cum am spus, o parte importantă a pachetului de iarnă Cred că există probleme tehnice minore care trebuie discutate, dar mă bucur de propunerea raportorului de a organiza o reuniune tehnică pentru a clarifica diferitele puncte cu TSO, DSO, participanți la piață și anumite aspecte juridice. Cred că vom reuși să avansăm pentru că această parte importantă a pachetului propus de comisie să avanseze bine. Mulțumesc! Mulțumesc de la ALDE. Are cuvântul domnul Petersan în locul doamnei Mliner. Mulțumesc, domnule președinte. În numele doamnei Mliner doresc să spun următoarele lucruri. Mă bucur de propunerea comisiei de uh, reguli pentru a face față riscurilor din sectorul electricității, ameliorarea coordonării între statele membre și mai multă transparență și punerea în comun de informații sunt doar vitale pentru a reacționa în situații de criză, dar sunt și un pas important pentru a crea uniune a energiei care să funcționeze în condiții dificile. Avem deja reguli de urgență în sectorul gazului și petrolului care ne arată că e nevoie de legislație nouă și mai bună pentru a garanta buna funcționare a sistemului energetic și în sectorul electricității. Consider că abordare bazată pe piață este cea mai bună soluție în momente de criză, dar o mai bună cooperare între statele membre e necesară pentru a asigura că energia ajunge acolo unde e cea mai mare nevoie de ea. Comisia face un pas în direcția cea bună propunând o metodologie comună, armonizând planurile naționale de pregătire pentru situații de risc și ameliorarea schimburilor de informații la nivel regional. Dar anumite aspecte pot fi ameliorate, mai ales când vine vorba de coordonarea planurilor naționale, care trebuie să țină cont de diferențele între sistemele Um, de furnizare de electricitate la nivel național. Apoi, doar să spun că nu este important, nu e suficient să ne coordonăm la nivel regional și să ameliorăm schimbul de informații. Dacă există insuficiențe precondiții pe piața electricității, cum ar fi interconexiunea reselelor electrice. Deci, această propunere trebuie să fie văzută în legătură strânsă cu celelalte propuneri din cadrul pachetului energiei ecologice, și sper că vom avansa cât de bine în toate. Voi coopera cu raportorul și raportorul din umbră în acest dosar. Mulțumesc! Vă mulțumesc și de la GUE are cuvântul domnul Benito Ziluaga. Mulțumesc, domnule președinte. E un lucru bun că Comisia Europeană ne face această propunere legislativă. În sfârșit, avem reguli pentru situații în care nu se furnizează suficient energie electrică. electrică. Aceste reguli trebuie să fie guvernate în primul rând de principiul solidarității și în al doilea rând de garantarea furnizării de energie pentru a acoperi nevoile de bază ale cetățenilor. Și cred că ar fi o idee bună să se menționeze cine sau care vor fi clienții prioritari sau protejați cei cărora trebuie să se asigure în primul rând furnizarea de energie. În al doilea rând, cred că în propunerea Comisiei nu se face referire la eficiență energetică, care este cea mai bună cale de a asigura furnizarea energiei electrice la nivel adecvat, evitând astfel situațiile de risc. Știu că Comisia a făcut-o când a venit vorba de nevoia asigurării uh, furnizării de gaz. Cred că e important să se menționeze autoconsumul ca formă de a reduce acest risc. Astfel, vom reuși să facem economii destul de mari sau cetățenii vor face economii destul de mari eh, când vine vorba de acoperirea costurilor eh, energiei electrice, dar și a nivel de infrastructuri. Uneori lipsește transparența. Cred că ar fi un stimulent bun, deci, pentru a permite o tranziție energetică la surse de energie regenerabile, centralizate și mai democratice. Proiectul Comisiei Europene nu este suficient de concret, nu intră suficient în detalii în legătură cu măsurile prevăzute. Interes de Poate pentru că e vorba doar deocamdată de o ciornă sau poate pentru că e nevoie de o alegere care trebuie să fie făcută, ideea fiind că nu trebuie neapărat să favorizăm întreprinderile private. Dacă întreprinderile private sunt cele care vor redacta acele planuri de urgență fără niciun fel de alte precizări, atunci e clar că vom avea o problemă. Legislația finală ar trebui să fie mai concretă, mai precisă despre felul în care vor uh, fi redactate aceste planuri de urgență și nu trebuie să lăsăm lăsăm la îndemâna lobbyilor această, această chestiune, pentru că nu lobbyul este cel care trebuie să beneficieze de puterea legislativă. Fox, uh, as far as I see, is not with... Domnul Ashley Fox nu se află alături de noi, dar domnul Henkel îl va înlocui în calitate din partea grupului ECR. A fost o neînțelegere. Eu aș fi dorit să iau cuvântul legătură cu acer. Ați ridicat mâna și am crezut că înlocuiți pe colegul nostru pentru că s-au înlocuit atât de mulți colegi astăzi încât aș fi crezut că și dumneavoastră să faceți acest lucru. Domnul Blanco Lopez. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc domnului raportor pentru poziția exprimată. Propunerea înaintată de către Comisie vine cu o abordare mai europeană în ceea ce privește securitatea sistemelor electrice dintr-o perspectivă regională și observăm că analizele demonstrează că promovarea unei cooperări între statele membre va duce la o îmbunătățire a siguranței alimentației și a reducerii costurilor sistemelor și astfel vom reduce prețurile la electricitate pe care vor plăti consumatorii producătorii. Pachetul de iarnă stabilește anumite schimbări în ceea ce privește electricitatea, cum ar fi, spre exemplu, autul consumul, o gestionare diferită a, a cererii, introducerea energiilor regenerabile, ceea ce e un lucru bun. Dar în această dorință de armonizare, cred eu că ar trebui să ținem seama și de specificitățile diferitelor sisteme electrice naționale. Și aș dori să întreb Uh, care sunt provocările pentru interconectare, spre exemplu, mai ales în țări cum ar fi, spre exemplu, Spania, pentru a spori siguranța aprovizionării și pentru a avea o capacitate de regen- energie regenerabile mai mare. Aș vrea să știu de asemenea cine va avea ultima Ultimul cuvânt de spus în momentul în care se vor face uh, acele sisteme de coordonare între diferiți operatori la nivel regional. Mulțumesc! Thank you very much. Coleg Jaromir Kovlicek. Mulțumesc, are cuvântul domnul Kovlicek. Drobných poznámek, protože na rozdíl od řady kolegů jsem pracoval v průmyslu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am și eu uh, niște comentarii. Eu am lucrat în sectorul uh, energetic, energiei și întotdeauna am avut uh, surse de energie de rezervă. Și dacă vorbim despre electricitate, trebuie să ținem cont de faptul că electricitatea nu poate să fie nu știu, conservată, să, să, să fie pusă într-un depozit. Și tocmai de aceea ar trebui să existe sisteme paralele care să ne permite să ne permită să mm, evităm uh, situații precum uh, cea care a survenit de curând uh, nu doar în Polonia, așa cum menționa domnul raportor, ci și în Italia, unde a existat o pană completă de, de curent. Deci e important să avem aceste soluții de rezervă. Și la ce mă ref- rezerv? Ă, mă refer eu la surse de energie electrică ă, provenită din ă, apă sau gaze naturale. Acestea sunt niște surse de rezervă care ar putea să fie folosite. Iată câteva dintre aspectele pe care eu le consider esențiale în contextul acestui raport. În unele state se spune în lege că utilizatorul, consumatorul are dreptul de a primi energie electrică. Deci trebuie să ținem cont de toate aceste lucruri. În numele Comisiei Europene urmează doamna Verhoeven de la DG Energie. Aveți cuvântul. And... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor deputaților care și-a exprimat uh, părerea în legătură cu propunerea privind pregătirea pentru stațiile de risc. Uh, ne bucurăm să auzăm din partea dumneavoastră că, în general, considerați propunerea utilă. Răspunde la o nevoie clară de a depăși un vid juridic, acum când trebuie să cooperăm mai mult în domeniul prevenirii și gestionării crizelor. Și mă bucur că o considerați o propunere echilibrată. Am înțeles, într-adevăr, că există preocupări de ordin tehnic, uneori preocupări legate de anumite detalii din propunerea noastră și am înțeles și că mai e nevoie de discuții de ordin tehnic. Doresc să vă spun că noi cei de la Comisie suntem gata să vă oferim orice informații de ordin tehnic și să ne implicăm în orice dezbatere e nevoie pentru ca propunerea să mai poată fi ameliorată dacă e nevoie. Deci puteți conta pe noi. O observa o reacție rapidă. Vă mulțumesc pentru propunerea care considerăm că va ajuta să oferim o mai bună siguranță a furnizării de energie la un cost mai bun și, așa cum a subliniat raportorul și raportorul din umbră, face parte integrantă din pachetul uh, privind piața. Deci, astfel ne putem asigura că piețele vor rămâne deschise atâta timp cât e nevoie, asigurându-ne că energia ajunge acolo unde e necesară. Pentru a ne a răspunde anumitor preocupări și, bineînțeles, sub rezerva discuțiilor tehnice ulterioare, am înțeles ehm, preocupările dumneavoastră privind confidențialitatea planurilor. Bineînțeles, înțelegem că unele părți din planurile de urgență trebuie să fie confidențiale. Nimeni nu dorește să dea idei nepotrivite celor care doresc să planifice atacuri eh, cu ehm, scopuri, eh, scopul de a face rău. Dar confidențialitatea se va asigura spunând că doar părți din planuri trebuie să fie publice. Deci, am prevăzut deja ceva în acest sens. Am, există preocupări și în legătură cu posibile poveri administrative și Bineînțeles, noi nu dorim să creăm un cadru care ar spori povara administrativă. De aceea ne bazăm propunerea pe cadrul instituțional actual. Deci nu forțăm statele membre să creeze noi, noi structuri administrative, ne bazăm pe ce există deja azi și pentru a crea sisteme pentru viitor, pe viitoarele centre operaționale care vor avea și sarcini în domeniul gestionării crizelor. Am înțeles și din mai multe părți faptul că e nevoie de planuri de pregătire pentru situațiile de risc, dar și de identificare și evaluarea riscurilor, ținând cont de elementele specifice naționale. Doresc să subliniez faptul că în întreaga propunere, atunci când propunem metodologii comune, bineînțeles, metodologiile comune trebuie aplicate în întreaga Europa, dar permitem în proiectul de Uh, în, propunere să se facă evaluări naționale și acolo să se țină cont de situațiile specifice de la nivel național. Deci avem o logică dublă. Evaluare regională completată de evaluări naționale, dacă e nevoie, pentru a ține cont de elemente specifice naționale. Și pentru că permitem evaluări care țin cont de elemente specifice naționale și răspund la planurile naționale cu măsuri regionale, planurile naționale ne vor permite să facem față unor situații specifice, naționale, oricine, toate fiecare țară e diferită, mixurile energetice sunt diferite, dar cu nevoi diferite. Dacă în Italia are loc un cutremur, de exemplu, uh, uh, în Italia cutremurile sunt mai frecvente decât în Belgia, de exemplu. Deci ne bazăm propunerea pe, ținând cont de aceste elemente specifice. Și s-au făcut și solicitări să se includă și mai multe elemente în propunere care să fie mai detaliată. De exemplu, s-a cerut uh, definirea consumatorilor protejați. Nu am mers până acolo pentru că ne-am dat seama că până acum în Europa există abordări foarte diferite între statele membre în a hotărâ cine trebuie protejat. De aceea am propus o definiție foarte minimalistă și un nivel foarte minimalist de armonizare. Spunem că consumatorii protejați vor fi doar cei care au nevoie de protecție din uh, perspectiva securității și cerem transparență. Nu dorim armonizare pentru că nu considerăm că este necesară. Un alt element important, măsurile din planurile naționale, încă o dată, nu spunem care ar trebui să fie acestea, spunem doar că prioritate trebuie să aibă măsurile de piață și măsurile care nu se bazează pe piață trebuie să fie excepția. Dar, bineînțeles, măsurile vor fi definite la nivel, definite la nivel național. Asta nu înseamnă, după părerea noastră, că măsurile vor fi definite de lobby-uri. Guvernele naționale trebuie să iau decizie în legătură cu planurile de pregătire la situațiile de risc și guvernele trebuie să o facă ținând cont sau în urma unui proces de consultare inclusiv cu participarea unui game, unui game foarte largi de actori interesați în domeniul mediului, din mediul de afaceri, dar și din rândul consumatorilor, pentru a ne asigura că nu doar lobbyiștii stabilesc aceste măsuri, ci că se va lua de, o, decizie informată, o decizie informată la nivel politic. Și un ultim element, s-a pus problema responsabilității, siguranței furnizării de energie. Încă o dată, această propunere nu schimbă echilibrul, cere o abordare mai coordonată, dar nu schimbă echilibrul responsabilităților în sine, care este esențial așa cum a fost și până acum. Dorim să avem o abordare coordonată cu acorduri regionale între statele membre, dar lăsând actorii actuali să-și facă treaba așa cum și-o fac astăzi. Iată care au fost observațiile mele inițiale, dar încă o dată putem contribui și mai departe la discuție. Vă mulțumesc! Da, într-adevăr, așa s-au petrecut lucrurile și când a venit vorba de siguranța furnizării de gaz. În definiție, am propus uh, o listă minimă a clienților uh, protejați și armonizare și nu o armonizare a definiției lor. Acum îl rog pe domnul Flavio Zanonato, raportorul nostru, să mm, rezume discuția și dacă are observații finale. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că cei șase colegi, precum și reprezentanta comisiei, au spus cam tot ce era de spus pentru a ajunge la o soluție pozitivă. Deci vom, cred eu că condițiile sunt reunite pentru a pregăti un, uh, un raport bun. Subiectul riscului în furnizarea electricității are legături strânse cu alte aspecte. Să vorbim despre asta, vom vedea cum va fi posibil să ținem cont de aceste legături, rămânând, bineînțeles, în domeniul competenței noastre. Vă mulțumesc, ne vom revedea foarte în curând și vom discuta și inițiative cu obiectivul de a documenta și explica despre ce e vorba aici, care sunt elementele legate de aceste probleme. Mulțumesc. Calendarul acum. 21-22 iunie discutarea proiectului de raport, 29 iunie termenul pentru depunerea de amendamente, deci la sfârșitul iunie, discutarea amendamentelor pe 25 septembrie, votul la ITRE pe 28 noiembrie. Deci acest text face parte din pachetul energiei curate sau ecologice. Mulțumesc. Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Agenția UE pentru cooperarea între organele de reglementare din domeniul energiei. Raportor este colegul Morten Helveg Petersen. Of the clean energy for all European. Propunerea aceasta face parte din uh, pachetul uh, energiei curate pentru europeni, la fel ca și raportul discutat anterior. Deci și acest dosar are o legătură strânsă cu celelalte dosare din pachet, în special uh, cu cele care se referă la revizuirea pieței uh, electricității. De asemenea, propunerea are drept uh, obiectiv actualizarea regulamentului ACER, Uh, în așa fel încât uh, acesta să reflecte noile misiuni ale alocate agenției. În momentul de față trebuie să stabilim cu cât de departe vrem să mergem cu noile propuneri, uh, în ce măsură dorim ca vechile să fie puse în aplicare. De asemenea, Um, trebuie să vedem în ce măsură se poate alinia acest regulament la modificările operate la nivelul uh, regulilor privind uh, piețele electricității, uh, care sunt propuse în contextul pachetului privind energia curată. Acum îi dăm cuvântul domnului raportor. Vă mulțumesc, domnule președinte. știm cu toții că o piață internă a energiei aduce cu sine o serie de avantaje. Dar pentru a avea o piață, în adevăratul sens al cuvântului, avem nevoie și de norme și reguli care să stea la baza acestei uh, piețe. Rolul ACER este esențial în acest context. Uh, această agenție ar putea contribui la buna funcționare a acestei piețe europene a energiei, de pe urma căreia cu toții, operatori economici sau utilizatori casnici, să avem doar de câștigat. Să nu uităm că pe viitor piața internă va depinde de energia uh, uh, curată și tocmai de aceea e nevoie de o mai bună coordonare, o mai mare cooperare. Iată, trebuie să folosim uh, resursele energetice într-o, mai, uh, într-o manieră mai eficientă și uh, acesta este un motiv în plus pentru a saluta această propunere. Am bineînțeles, Există o serie de provocări cu care se confruntă uh, agenția noastră. Aștept uh, cu nerăbdare uh, propunerile și comentariile colegilor, dar e important să ne angajăm cu toții în, această, în acest demers. Vreau mai întâi de toate să mulțumesc Comisiei pentru această propunere de reînnoire a mandatului ACER. Ce e ACER până la urmă? ACER este o agenție pentru cooperare, nu-i așa? Și lucrul acesta trebuie să fie subliniat. Uh, Uh, astăzi mă voi concentra pe trei lucruri care sunt esențiale din punctul meu de vedere. În primul și în primul rând, uh, modificările operate la nivelul sistemului decizional din cadrul ACER, în al doilea rând uh, finanțarea și personalul necesare ACER și în al treilea rând cooperarea regională. În primul și în primul rând, modificările procedurilor de luare a deciziilor Trebuie să vedem care, sunt, uh, care este modelul propus, uh, dar în același timp trebuie să analizăm și uh, eventualele soluții alternative. Avem nevoie de o, o agenție care să poată reacționa rapid, într-o manieră transparentă. Și ce înseamnă asta? Trebuie să evităm, să evităm blocajele. În același timp, trebuie să promovăm acordurile solidele, solide în cadrul AGER. Sunt deschis discuțiilor pe tema aceasta. Trebuie să vedem cum anume putem garanta o procedură procedură decizională cât se poate de solidă care să ducă la o piață energetică la rândul ei solid, solidă. În ceea ce privește personalul și finanțarea AGER, ACER, în momentul de față, agenția dispune de resurse limitate, mult mai mici decât cele de care are nevoie pentru a se achita de responsabilitățile care îi revin. E nevoie de finanțare solidă pentru ACER. Am discutat uh, subiectul acesta în detaliu în cadrul comisiei cu reprezentanții ACER. Deci e clar că avem în continuare probleme legate de resursele alocate acestei agenții. E... Iată, nevoie să discutăm în continuare subiectul. Poate ar trebui să, să discutăm despre posibilitatea uh, agenției de a solicita taxe, de a percepe taxe pentru anumite servicii pe care le propune. propune. Dar, în orice caz, uh, finanțarea trebuie să fie solidă. În ceea ce privește uh, cooperarea regională, da, aceasta trebuie să funcționeze mai bine. E nevoie de centrale uh, regionale. Există aspecte care pot fi tratate nu doar la nivel național, ci la nivel uh, regional și în contextul acesta supervizarea ACER este necesară. Dar pentru ca ACER să acopere, să-și uh, asume această misiune, trebuie să oferim agenției posibilitatea de a obține toate informațiile de care are nevoie pentru a se achita de misiunea de, superviza- de supervizare. De asemenea, uh, Uh, ACER ar putea contribui la luarea de decizii la nivel regional care să deservească, de fapt, uh, întreaga Uniune Europeană. Iată, după cum ați spus dumneavoastră, domnule președinte, acest dosar este parte integrantă a pachetului privind energia uh, curată și tocmai de aceea trebuie să vedem care sunt implicațiile pe care acest dosar le aduce cu sine uh, Uh, în contextul acestui pachet. Da, sunt conștient uh, de această ramificație. Sunt uh, încântat de faptul că am această misiune și aștept comentariile colegilor. Mulțumim, stimate coleg. În numele PPE urmează acum domnul Roil, raportor din umbră. Domnule președinte, vreau să mulțumesc raportorului, atât pentru prezentare, cât și pentru dis- discuțiile pe care le-am purtat uh, până în momentul de față. Raportorul spunea că e nevoie de colaborare pentru o piață unică și e nevoie și de norme cât se poate declare. Se pune uh, întrebarea în momentul de față dacă normele noastre sunt suficiente sau insuficiente, dacă funcționează sau nu funcționează. Întrebarea aceasta am adresat-o tuturor celor cu care am intrat în uh, discuții și întrebarea pe care am pus-o a fost unde anume sunt problemele. Am primit mai multe idei. Unii consideră că între unele state membre comerțul nu funcționează suficient de, de bine. Dacă ne uităm la exemplul Germaniei uh, și a, Daner- a Danemarcei, ne dăm seama că buna colaborare sau uh, comerțul uh, bun între cele, de calitate dintre cele două state nu se datorează unei mai bune supravegheri sau unei mai bune gestiuni, ci uh, se datorează unei infrastructuri mai bune. Deci răspunsul la întrebarea inițială este infrastructura, calitatea infrastructurii. Nu avem nevoie de mai multe autorități, de o mai multă supervizare, ci avem nevoie de o infra- infrastructură de mai de o mai bună calitate. Dacă rețeaua nu există, dacă ea nu funcționează, atunci degeaba ne transpirăm aici. După aceea, uh, alții uh, mi-au spus că Uh, poate că uh, competențele nu sunt bine alocate. Da, răspunsul acesta uh, poate că nu este neapărat unul suficient de complex. Mă gândesc că nu doar competențele sunt stabilite inechitabil, ci poate că auto, autoritățile nu sunt suficient de puternice. Deci Revenind acum la propunerea noastră, uh, mă gândesc uh, în ce măsură propunerea noastră merge în direcția cea bună. Pune ea întrebările corecte, ne-ar putea ajuta această propunere să mergem spre acea piață unică a electricității? Nu știu, nu sunt convins. În procesul decide, uh, decizional al ACER, trebuie să vedem. E nevoie de unanimitate E nevoie de majoritate calificată? Eu nu cred că genul acesta de întrebări mm, promovează într-adevăr buna colaborare. Eu cred că nu uh, rezolvăm problema oferind mai multe competențe elementului central, atâta timp cât autoritățile descentralizate, care până la urmă sunt cele care trebuie să se adapteze, uh, Uh, nu sunt luate în considerare. Deci, eu consider că nu mai multe competențe pentru a cer uh, este soluția uh, cea bună. Deci nu au acorda aceste competențe suplimentare este soluția cea bună. Până în momentul de față nu s-a pus niciodată problema centralizării și mai puternice a deciziilor în domeniul energetic. Uh, eu cred că pur și simplu uh, nu e nevoie de mai multe competențe europene în contextul acesta. Uh, aici chiar nu este nevoie de mai multe competențe pentru a cere, aș zice eu. Vă mulțumim tare mult pentru uh, comentariile dumneavoastră. Urmează domnul Pohen, numele socialiștilor și democraților. Bună ziua, vă mulțumesc, domnule președinte. Din punctul meu de vedere, comisia noastră a tot atras atenția asupra necesității extinderii competențelor agenției, a cer dacă e ca agenția aceasta să aibă în continuare un rol esențial în contextul pieței energetice. Să nu uităm că coordonarea între autoritățile uh, naționale este din ce în ce mai dificilă. O demarcarea competențelor uh, agențiilor uh, este menționată în propunerea comisiei, sunt de acord cu această propunere și de asemenea, iată, comisia vine cu o propunere de simplificare a procesului decizional. Însă Aș zice eu că există trei domenii pe care ar trebui să le discutăm uh, în cele ce urmează. În primul și în primul rând, cooperarea regională între autoritățile de reglementare și operatorii de rețea. Centrele regionale sunt adeseori criticate, și uh, asta nu doar de către operatorii de rețea, ci există și alți uh, actori importanți care consideră că aceste centre nu funcționează. Deci trebuie să discutăm despre ele. După aceea, in, independența agenției. Eu aș spune că agenția ar trebui să nu uh, fie sub papucul uh, decidenților politici, fie ei la nivel național, fie ei la nivel european. Și după aceea, nu în ultimul rând, de fapt, cred că este cel mai important uh, aspect, uh, trebuie să discutăm despre finanțarea agenției. Trebuie să punem la dispoziția agenției uh, resurse suficiente pentru ca această agenție să se achite de misiunea sa într-o manieră independentă. Eu cred că ar trebui să permitem agenției să perceapă anumite taxe pentru unele dintre serviciile pe care le oferă. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim și noi. Urmează acum domnul Henkel în numele ECR. Voi vorbi în germană, pentru că toate documentele mele sunt în mod excepțional în limba germană. În primul și în primul rând câteva comentarii de ordin general. Eu cred că piața internă este cel mai bun lucru uh, dat de Uniunea Europeană. Eu cred că Uniunea Europeană n-ar exista fără piața internă. Al doilea comentariu. Piața unică a energiei este ambiția corectă a Comisiei Europene. Dar această ambiție vine cu o problemă. Pe de o parte, ne dorim o piață internă a energiei, așa cum avem în uh, cazul serviciilor, etc. Dar, pe de altă parte, spunem că fiecare stat ar trebui să decidă pentru sine. Iată, avem aici un paradox care tot apare în discuție. În al treilea rând, să ne amintim că în Tratatul de la Lisabona e menționat principiul subsidiarității și acest principiu este întotdeauna cu drag respectat de către grupul nostru politic. Prin urmare, dacă se dorește renunțarea la uh, principiul subsidiarității, uh, uh, pentru că la nivel european lucrurile ar fi mai bine soluționate, atunci Comisia Europeană trebuie să le demonstreze asta statelor membre. Eu cred că Comisia Europeană poate găsi argumentele potrivite în acest sens. Pentru că Comisia Europeană, iată, nu-și dorește doar o siguranță a aprovizionării, ci își dorește și o concurență mai intensă. Iată, în un aspect pe care nu trebuie să-l trecem sub tăcere. Menționez în uh, contextul acesta că raportul cu privire la rapoartele cu privire la penele de electricitate din centrul și estul Europei din ianuarie sunt adeseori folosite ca și uh, contraargument uh, al centralizării. Dar tocmai ace- acele incidente ar putea să fie folosite pentru a arăta că riscurile de genul acesta ar putea dispărea sau ar putea scădea în cazul în care am avea, într-adevăr, o piață unică a energiei. Bine, vom vedea dacă acest raport uh, respectă sau nu uh, principiul subsidiarității. Noi vom analiza acest principiu cu mare, mare atenție, vă asigur de asta. Dar, în același timp, nu trebuie să uităm de faptul că transparența și independența ACER trebuie să fie garantate. Uh, Asta pentru că există și alte au, uh, organe de. Uh, există organe la nivelul Comisiei Europene care evaluează independența unor organisme, ei bine, aceste organe ar trebui să acționeze și în contextul acesta al, al uh, um, energiei electrice. Domnul Turmes urmează acum. Voi vorbi și eu în germană astăzi. Domnul Henkel are dreptate. Există acest paradox uh, între piața unică a energiei și uh, deciziile luate la nivel național. Și în acest context, eu cred că trebuie să ne concentrăm asupra uh, lucrurilor uh, realistă din punct de vedere uh, economic. Trebuie să înțelegem că piața energiei uh, germane nu mai există, cum nu mai există nicio piață a energiei uh, un, doar a Franței. Uh, pe de altă parte, electricitatea nu prea este importată de Portugalia din Estonia sau din Bulgaria în Finlanda, dar există piețe regionale ale energiei. Și regionalizarea aceasta a dus la scăderea uh, prețurilor, cel puțin în vestul Europei. Și genul acesta de re, uh, regionalizare este necesară și este necesară și în sud uh, estul Europei pentru a obține aceeași scădere a prețurilor. Deci, așa ceva este posibil din punct de vedere practic, dar și din punct de vedere politic. Dar pentru a avea această regionalizare, avem nevoie și de cineva care să se asigure că regionalizarea nu duce neapărat la stabilirea de norme diferite între diferitele regiuni uh, europene. Deci ce se aplică în uh, Europa de vest trebuie să se aplice și în Europa uh, de, de est. Și tocmai de aceea avem nevoie de aceste noi atribuții acordate uh, ACER. Pentru că autoritățile naționale au ele un rol important, dar ele nu se pot asigura uh, sau nu pot garanta aplicarea acelorași norme într-o regiune. Tocmai de aceea avem nevoie de această agenție europeană. Agenție europeană care să contribuie la întărirea piețelor uh, uh de electricitate regionale. Bineînțeles, nu-mi doresc ca ACER să devină o super agenție, ci pur și simplu îmi doresc ca ea să aibă atribuțiile necesare și competențele necesare pentru a se asigura că aceste piețe regionale funcționează. Herbert are dreptate, um, rețelele sunt importante. Herbert uh, vorbea despre cooperarea dintre Germania și Danemarca. Da, ea funcționează, dar poate că nu funcționează perfect. Asta din pricina faptului că rețeaua nu este suficient de dezvoltată. Deci trebuie să sprijinim această dezvoltare, promovarea rețelelor. Și dacă un stat, două state, trei state nu pot să se înțeleagă în ceea ce privește uh, îmbunătățirea rețelelor, e nevoie de cineva care să le oblige să o facă. Și iată, am avea acer care s-ar putea achita de această responsabilitate. După aceea, e clar că avem nevoie de un flux minim de informații și agenția mai are nevoie și de, un, și de finanțare. Ar fi o idioție, idioție să avem o piață a energiei care valorează miliarde, dar în același timp să nu acordăm câteva milioane de euro unei agenții care să se asigure de guvernarea, buna guvernarea acestei piețe. Gândiți-vă cât de Um, sensibilă este această piață. Avem uh, o piață, până la urmă, uh, care ar putea suferi din pricina acestui, acestor înțelegeri între operatori. Uh, e nevoie de un uh, câine de pază și câinele acesta de pază al pieței ar putea să fie uh, Acer. Deci, din nou, ACER nu trebuie să fie o supraagenție, dar ea ar trebui să aibă câteva competențe suplimentare. Mulțumim. Urmează domnul Kohliciak. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Primul vorbitor spunea că nu avem nevoie de o întărire a agenției care să fie a unei agenții care să fie sub umbrela Comisiei Europene. În momentul de față, comis, ă, agenția există, are rolul de a coordona și coordonează, nu-i așa? Totul funcționează. Acum, agenția nu poate ordona ă, unirea rețele, rețelelor. Oricât de puternică ar fi uh, o agenție europeană, ea nu poate comanda Poloniei și Cehiei, spre exemplu, să-și unifice rețelelor, rețelele. Noi acum tocmai asta vrem, să creăm uh, o agenție care să aibă dreptul de a impune ceva, dar fără a se asig- a, a-i oferi posibil instrumentele necesare pentru a se asigura că ceea ce impune este într-adevăr pus în aplicare. Atâta timp cât rețelele europene nu sunt uh, în secolul 21, nu văd de ce ar trebui să oferim mai multe competențe acestei agenții. Până la urmă, nu facem nimic, vorbim în gol delimitarea competențelor, da, sunt de acord uh, cu acest lucru, putem spune în textul nostru cum anume ne dorim ca pe viitor să funcționeze cooperarea. Uh, după aceea, centrele regionale, da, un aspect important, până în momentul de față uh, relațiile între statele vecine s-au stabilit în urma unor acorduri bilaterale singur am reușit să funcționăm bine în, din punctul acesta de vedere. Ce n-am reușit, într-adevăr, uh, n-am reușit să coordonăm într-o manieră eficientă regiunea sud-estul Europei, uh, Ungaria, România și Bulgaria. Într-adevăr, uh, lucrurile nu sunt roze acolo, dar o agenție o agenție europeană nu poate de una singură rezolva problema de acolo și nici problemele legate de rețele. Finanțarea agenției, până în momentul de față, eu aș zice că lucrurile sunt bune și frumoase. Eu nu cred că trebuie să oferim o finanțare mai mare a acestei agenții doar pentru că Comisia Europeană n-a funcționat bine. După aceea, uh, mixul energetic, au existat colegi care au menționat subiectul mixul energetic nu este marea problemă. Nu se pune problema uh, generării de electricitate. Dacă am vânt, atunci pot să am un parc eolian. Dacă am uh, apă, atunci pot să uh, generez hidroenergie. Dar oricât de tare ar fi o agenție europeană, ea nu ar putea influența mixul energetic la nivel național. A fost uh, trist faptul că le-am uh, interzis bulgarilor să creeze o nouă energie electrică fără a ne asigura eh, de energia eh, nucleară, pardon, fără a ne asigura că Bulgaria dispune de resurse suficiente pentru a se descurca fără această energie, eh, energie nucleară. Vă mulțumesc. Domnul președinte, da, într-adevăr, o interesantă propunere a dumneavoastră cu, sau discuția pe care o deschideți cu privire la drepturile statelor membre. Îi dăm acum cuvântul domnului Cora în numele Comisiei Europene. Thank you, uh, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru noi, este deosebit de important ca piața energetică să fie mai eficientă. Și aici avem câteva aspecte cheie. Mai întâi, trebuie să avem o coordonare puternică pentru diferitele sisteme de transmitere și între diferiți operatori. Dacă să ne uităm la sistemul inițial de cooperare, nu știu dacă e logic să înlăturăm această parte de monitorizare din partea autorităților de reglementare. Însă, ideea este să avem o platformă în care să se poată organiza cooperarea. Și aceasta ar fi ACER. E un punct important și suntem de acord cu ideea că trebuie să avem uh, resurse suficiente tocmai pentru a putea îndeplini această nouă misiune. Însă, în orice caz, ceea ce facem acum este să încercăm să promovăm această piață energetică coerentă și pentru asta e nevoie și de o misiune puternică pentru ACER. Well, thank you very much, European Commission, to follow. Mulțumim foarte mult Comisiei Europene și pentru faptul că se ține seama de acești operatori atât la nivel de electricitate și de gaz natural. Și nu doar agențiile de reglementare sunt importante. E clar că situația poate fi foarte diferită de la țară la țară, știm cu toții acest lucru. Însă avem nevoie de o reglementare comună pentru întreaga piață, însă nu trebuie să suprareglementăm. reglementăm și acum aș ruga, colegul Peterson, domnule raportor, dacă puteți să trageți câteva concluzii, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru punctele de vedere exprimate pe acest subiect. Eu cred că unele din elementele cheie au fost deja discutate aici, așa cum a spus și domnul Henkel, pe bună dreptate, noi am avut deja o astfel de dilemă, cum să avem pe de o parte și piața unică europeană și cum să menținem monitorizarea la nivel național. Dar trebuie să ne asigurăm că vom avea beneficii de pe urma acestei piețe uh, nefragmentate și deci trebuie să găsim calea cea mai bună de a face acest lucru. Și de altfel asta încercăm să facem acum. Au existat foarte multe materiale și estimări care demonstrează că în practică există beneficii Uh, în momentul în care am avea o cooperare mai puternică pe aceste subiecte. Și cu siguranță va trebui să analizăm toate aceste informații. Iar pentru a mă referi la cele spuse de colegi referitor la subsidiaritate. E clar că dacă sunt beneficii, la, asta demonstrează cu atât mai mult că e nevoie de cooperare și că vor, această cooperare va da roade la nivel european. Așa că, foarte pe scurt, vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și aștept cu mare nerăbdare să colaborăm împreună pe acest dosar pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc! Prezentarea proiectului de raport pe 10-11 iulie, termenul limită pentru depunerea amendamentelor va fi câteva luni mai târziu. Două luni mai târziu. 6 septembrie 2017, la ora 12. Deci, repet, 6 septembrie. Dar nu uitați că la mijloc e și vacanța de vară. Votul la ITRE 28 noiembrie și vot în plen va fi ulterior confirmat. Și vom încerca să finalizăm acest dosar în luna noiembrie. Și acum trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, feedback în urma negocierilor pe două puncte, securitatea aprovizionării cu gaze naturale și regulamentul primă. Dacă pot să spun câteva cuvinte eu în ceea ce privește uh, siguranța aprovizionării cu gaze naturale și negocierile pe acest subiect. Un al treilea trilog a fost organizat pe 27 martie și cel de-al patrulea se pregătește să aibă loc miercuri săptămâna aceasta. La ultimul trilog, care a durat aproape 9 ore în șir, negocierile au progresat în mod semnificativ pe multe domenii. Mai întâi, solidaritate și felul în care putem susține în mod corect acei consumatori protejați cu statut special, definiția acestora asupra care am reușit să ajungem la un acord, apoi cooperarea regională care de asemenea e foarte importantă plecând de la coridoarele și de aprovizionare și la situațiile de urgență. E clar că ne dorim mai multă flexibilitate decât uh, era prevăzut în documentul inițial al Comisiei și, de asemenea, includerea măsurilor de eficiență energetică în cazul aprovizionării uh, cu gaze naturale și siguranța acestei aprovizionări pe viitor. Am avut câteva probleme destul de importante, destul de serioase, regulile referitoare la schimbul de informații și la notificări. Deci, Acum ne pregătim pentru ultimul trilog, care va avea loc peste două zile. Și am menținut contactul între noi, ca și raportor din umbră, știind foarte bine că și Consiliul lucrează foarte intens pe subiect, cel puțin așa sperăm. Și sperăm că vom fi gata să finalizăm acest dosar în această săptămână. Însă, evident, până când uh, nu va fi pe deplin finalizat, nu ne putem pronunța. Deci, miercuri va avea loc cel de-al patrulea trilog. Aveți eventuale întrebări de formulat? Doriți să adăugați ceva? Colegul Turmeș. Nu am nimic de spus pe conținut. Vreau doar să mulțumesc raportorilor și echipei Parlamentului de negociatori, pentru că avem niște negocieri foarte bine mm, organizate, avem o strategie în acest sens și am reușit să ducem dosarul cât mai departe cu putință. Și vom fi uniți și dacă vom fi uniți, atunci sunt foarte optimist, vom ajunge la un rezultat bun. Un punct care este în continuare foarte uh, problematic este să vedem ce fel de informații și până unde mergem uh, cu detaliile în ceea ce privește planurile de urgență, de aprovizionare în situații de urgență. E clar că va fi un punct fierbinte, dar să sperăm că vom avea de câștig de cauză și pe, pe tema lui. Domnul președinte, cu microfon, mulțumim abordarea noastră ca și Parlamentul European este una foarte unită, coerentă. Suntem foarte uniți ca și Parlamentul European și când ești uh, într-o astfel de poziție, e mult mai simplu să negociezi cu Parlamentul. Și a fost destul de asemănător și la pachetul de telecom, spre exemplu când am negociat pe roaming, Parlamentul European a fost uh, foarte unit. Deci a fost mult mai simplu să negociem și e clar că acest lucru se poate aplica și negocierilor pe tema aprovizionării cu gaze naturale și siguranța acestei aprovizionări. Și vreau să mulțumesc tuturor grupurilor politice pentru faptul că au avut o abordare unită, lucru deosebit de important nu doar pentru noi, ci și pentru cetățenii europeni. Și, evident, și pentru categoria aceea de, uh, de consumatori protejați, pentru IMM-uri. și, evident, și pentru întreprinderi. Și următorul punct de pe ordinea de zi uh, reprezintă situația negocierilor referitor la prima. Doamna Sacorafa, vă rog, am înțeles că totul merge bine. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Pe 11 aprilie, cele trei instituții s-au întrunit pentru un, un trilog formal pe tema prima și astfel am început negocierile, însă n-aș vrea să spun mai multe pentru că, evident, este dosarul dumneavoastră și sunt în principal realizările dumneavoastră împreună cu toți raportorii din umbră. Deci, vă rog, aveți cuvântul. Să Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, sunt foarte încântată să vă spun că am înregistrat progrese foarte bune în data de 18 aprilie. Echipa noastră de negociatori, împreună cu președinția malteză și comisia, am încheiat cu succes trilogul referitor la prima. Deci, uh, cercetare și inovație în zona Mediteranei. Astfel, toți actorii implicați vor putea coopera în uh, regiunea Mediteranei și prima reprezintă una dintre acele prime încercări de negocieri la nivel științific. Deci e clar că e vorba de diplomație care ne va permite să rezolvăm probleme precum uh, migrația, returnările și de asemenea ne va permite să abordăm și probleme precum uh, agricultura, aprovizionarea cu apă, comunitatea științifică și economică care va colabora și raportorul în cadrul mandatului de negociere acordat Comisiei ITRE a încercat din răsputeri să facă față conținutului legislativ pentru a se asigura că toate propunerile propunerile sunt abordate în mod satisfăcător și că drepturile fundamentale în cadrul prima și drepturile omului de asemenea vor fi recunoscute și respectate, cum ar fi, spre exemplu, dreptul la apă potabilă. Și pentru a ne asigura că oamenii din aceste regiuni vor fi în măsură să participe uh, la proiectele legate de aprovizionarea cu apă, cu diferite produse agricole, susținerea acelor activități care se concentrează pe cercetare, pe inovație, uh, gradul de pregătire tehnologică, de asemenea uh, implicarea întreprinderilor uh, pe aceste subiecte. Am încercat de asemenea să venim o poziție care să ne permită să preluăm în cadrul parteneriatului toate aceste elemente, tocmai pentru a ne asigura că va exista o guvernanță potrivită. Acum, pentru a face legătura cu aspectele sociale, vreau să vă spun că sunt deosebit de încântată să Vă anunț că, datorită prima, țări precum Algeria, Turcia, Slova, Slovenia și Croația vor fi în măsură să participe de asemenea la acest parteneriat și de asemenea Portugalia a anunțat că dorește să participe, să-și sporească nivelul de participare, ceea ce e un lucru foarte bun. E vorba de 28 de milioane de euro, ceea ce reprezintă ceva esențial pentru a avea o participare eficientă din partea noilor state membre pe care tocmai le-am menționat. Și asta ne va permite să găsim echilibrul necesar uh, și cu uh, programul Orizont 2020. Sunt uh, încântată de felul în care s-au desfășurat lucrurile și vreau să mulțumesc tuturor membrilor Comisiei noastre, președinției malteze, Consiliului Comisiei Europene, pentru eforturile lor pentru ca acest program să poată fi realizat, ca acest parteneriat să poată fi uh, încheiat. Și vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule președinte, secretariatului, precum și membrilor uh, staff din partea grupurilor politice. Și Vom vota la următoarea noastră ședință pe acest subiect, vom ajunge cu textul în plen în iunie și să sperăm că vom avansa foarte rapid, în așa fel încât parteneriatul acesta să devină realitate. Eu cred că este un element foarte bun care va contribui la buna funcționare viitoare a Uniunii Europene. Any other request for floor? Mulțumesc, spune domnul președinte. Mai dorește să intervină cineva? Nu? Atunci vreau să vă felicit ca și raportor, precum și pe dumneavoastră, dar și pe raportorii din umbră, pentru excelentă cooperare. A fost o procedură, o abordare foarte rapidă din partea comisiei noastre și rezultatele sunt la înălțime. Și am reușit să ajungem la un acord foarte bun pe acest dosar legislativ. Și mă bucur de faptul că am putut să fiu martor la această reușită sub conducerea doamnei raportor. Vreau să vă mulțumesc. Mâine dimineață, dragi colegi, ne întâlnim mâine la ora 9, ședința coordonatorilor, și la ora 10 vom vota. La ora 10, repet, vom vota. Noi cu toți, exact în aceeași sală de ședință, exact unde ne aflăm acum. Mulțumesc! Ne revedem mâine dimineață. Evgenin